Consiliului am primit uh, un acord în prima lectură, am primit și punctul de vedere al Comisiei. Titlul va fi spus, avem un termen în trei luni um, în care Parlamentul trebuie, trebuie să ia o hotărâre, începând cu data de 18 ianuarie 2013. Deci, următorul punct pe ordinea de zi, dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și